Sesiunea se suspendă până mâine la ora 8 și 30 de minute dimineața. Ordinea de zi a fost publicată, este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Ședința se suspendă.